Hi. Hello, good... Uh, bună ziua, dragi colegi, bună dimineața tuturor și bun venit la întâlnirea noastră de astăzi. După cum știți, ședința comună pe care o aveam cu INTA a fost amânată Ați văzut uh, cu toții care este ordinea de zi pentru astăzi. Dacă nu sunt comentarii și văd că nu sunt, atunci putem începe direct ședința cu ordinea de zi care a fost prevăzută. Câteva comunicări, în primul rând. După cum vă spuneam, uh, ședința comună cu INTA uh, în ceea ce privește bunuri culturale a fost amânată până pe 21 martie la orele 9 dimineața. După cum știți, Ședința este transmisă pe internet. Avem și uh, acel newsletter al comisiei noastre, IMCO, iar ședința IMCO, care a fost prevăzută pentru 5 martie, a fost anulată, ceea ce înseamnă că următoarea ședință va avea loc pe 21-22 martie. Am avut și o uh, uh, delegație cu cinci membri de la comisia noastră care s-au deplasat într-o misiune în Spania de pe 12 până pe 14 februarie. Au avut întâlniri cu mai mulți miniștri și uh, actori uh, de acolo, vorbind în special despre uh, piața unică pentru că guvernul spaniol a prezentat acum o agendă foarte ambițioasă pentru a completa piața unică digitală și o strategie pe această temă. După cum știți, vom reveni uh, pe scurt și asupra acestei vizite. În ceea ce privește procesul verbal de la ședința din 22-23 ianuarie, dacă nu sunt uh, comentarii, și văd că nu sunt, atunci se consideră adoptat. Ceea ce înseamnă că putem trece la primul punct de pe ordinea de zi, și anume uh, raportarea în ceea ce privește negocierile interinstituționale în curs și alte evenimente. În primul rând, uh, raportul în ceea ce privește contractele pentru furnizarea de conținut digital, Doamna Gebhardt este raportor din partea comisiei noastre. Vă rog, vă dau cuvântul. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am organizat o serie de întâlniri cu Consiliu, o serie de întâlniri tehnice și trebuie să recunosc că discuțiile sunt pozitive în momentul de față. Și am în continuare Uh, speranța că vom ajunge la un final al negocierilor în prima jumătate a anului. Eu cred că asta ar fi uh, mai mult decât pozitiv. Am făcut uh, deja o serie de progrese, dar rămân trei puncte pe care în continuare trebuie să le negociem. Și e vorba de niște puncte foarte importante. În primul rând, grazul de uh, armonizare în ceea ce privește perioadele de garanție. Noi am spus că vrem o armonizare completă, de plină. Consiliul însă, pe de altă parte, își dorește o armonizare minimă în domeniile acestea. În continuare, negociem, vom vedea în ce măsură ne vom putea impune punctul de vedere. De fapt, acest, acest subiect este unul esențial și, bineînțeles, vom încerca uh, să ajungem la o armonizare uh, de plină în uh, Uniunea Europeană. Al doilea punct care trebuie să fie discutat este încălcarea regulamentului cu privire la uh, datele cu caracter personal și maniera în care aceasta poate duce la o Uh, calitate diminuată a, a conținutului digital. Și uh, pe, te pe, pe tema aceasta avem două păreri la nivelul uh, Parlamentului European. Unii sunt de părere că această încălcare este imposibilă, alții sunt de părere că ar putea fi permisă și noi am organizat până la urmă o, o audiere sau vom organiza o audiere la Parlamentul european pe tema aceasta. Am organizat-o deja, îmi cer scuze, și cei doi experți care, pe care i-am invitat au spus cât se poate de clar că ar uh, fi Uh, nevoie de o respectare măcar minimă a uh, directivei privind uh, datele cu caracter personal și o includere a acestei directive în criteriile de minimis și cred că Parlamentul European va trebui, tocmai pe baza acestor date primite din partea experților, să-și apere în continuare punctul de vedere. Pentru că dacă vom avea probleme legate de încălcarea directivei uh, cu privire la datele cu caracter personal, cu siguranță vor exista o serie de probleme juridice la nivelul Uniunii Europene. Nu putem accepta să se creeze reguli diferite în diferitele state membre, pentru că aceste reguli diferite ar duce, bineînțeles, la o discriminare a uh, companiilor. Deci uh, eu cred că putem să luptăm în continuare pe marginea punctului acestuia. Ar mai exista și un trei, al treilea punct pe care trebuie să-l uh, discutăm cu Consiliul, și anume conținutul uh, digital integrat. Noi am spus că acest conținut digital încorporat trebuie să fie inclus în uh, domeniul de aplicare a acestei directive. Nu vrem să existe standarde duble din punct de vedere juridic. să ne gândim la un uh, software preinstalat uh, în telefonul mobil. Uh, acest software preinstalat nu ar face obiectul acestei directive în cazul în care am accepta, am accepta poziția Consiliului. În același timp, însă, actualizările respectivului uh, software ar intra în domeniul de aplicare al directivei. Deci am avea diferențe uh, în ceea ce privește software-ul încorporat și actualizarea respectivului software. Din punctul nostru de vedere, așa ceva este irațional. Uh, Uh, Consiliul dorește ca genul acesta de, de software-uri să fie incluse în uh, directiva privind bunurile. Noi am spus că așa ceva este inacceptabil. Uh, noi considerăm că softul încorporat sau conținutul încorporat ar trebui să facă obiectul acestei directive. Deci negocierile continuă, vom vedea în ce măsură ne vom putea impune punctul de vedere, dar în orice caz ținem cu dinții de acest punct de vedere. Uh, sunt în, în continuare mm, optimistă. Cred că cei de la Consiliu pot da dovadă de uh, flexibilitate și tocmai de aceea vă spuneam la început că sper că vom încheia negocierile în cursul primei jumătăți a anului. Următorul uh, trialog va fi organizat pe 6 martie și după respectiva întâlnire, bineînțeles, voi reveni în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de completă. Dacă nu sunt comentarii de la alți membri, atunci putem trece la următorul dosar pe care îl avem. Este vorba de Uh, regulile în ceea ce privește uh, comercializarea produselor uh, fertilizante marcate CE. Domnul Mihai Țurcanu, vă rog. Bună dimineața, stimată doamnă președinte, stimați colegi. Okay. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Primul trialog pe regulamentul privind produsele fertilizante cu marcaj CE a avut loc pe data de 25 ianuarie. A fost o primă întâlnire informală și sunt bucuros să vă comunic faptul că atmosfera a fost una prietenoasă și îmi doresc să fie așa la fiecare subiect pe care îl vom negocia. Am agreat toate punctele de pe ordinea de zi și am stabilit o agendă și o dată pentru următorul trialog. Va avea loc pe data de 20 martie și vom discuta trei subiecte principale – subprodusele industriale, delegarea de competențe și cel mai spinos subiect, cadmiu. Delegarea de competențe acoperă câteva aspecte importante precum structura generală a delegației, subprodusele de origine animală, recuperarea deșeurilor, biodegradarea, microorganismele și eticheta ecologică. Pe celelalte subiecte nu avem diferențe de opinie fundamentale cu Consiliul și până acum raportorii din umbră și celelalte două instituții au fost de acord să delege negocierile la nivel tehnic. Știm cu toții că subiectul privind cadmiu a fost unul controversat și îmi doresc să ajungem la un întor comun fără probleme. Am avut mai multe propuneri despre cum să abordăm această chestiune. Am avut uh, ori să lăsăm subiectul pe final, ori să începem deja discuțiile. Având în vedere competențele exclusive raportorului din Comisia ENVI, doamna Gardini, în ceea ce privește contaminanții, a propus, la întâlnirea cu raportorii din umbră, <clears throat> ca subiectul să fie deja deschis și discutat la fiecare trialog pentru a se ajunge la un consens, pentru că în acest moment avem trei poziții total diferite. De asemenea, am luat notă de fiecare intervenție a raportorilor din umbră și pe celelalte subiecte care necesită atenție, precum subproducții industriale și delegarea de competențe. Mi-am propus să încerc să închei negocierile pe durata mandatului președinției Bulgariei. Știu, este o propunere ambițioasă, dar am încredere că vom avea o colaborare bună atât cu Consiliul cât și cu Comisia. Mulțumesc! Thank you. Uh, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Dacă nu sunt alte comentarii, din partea colegilor. Atunci uh, putem continua cu următorul punct. Este vorba de procedura de notificare. Raportor este domnul Gutierrez Prieto, dar am înțeles că domnul Danti îl va înlocui. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Uh, intervin aici în numele colegului meu, Sergio Gutierrez, care nu poate veni astăzi, și am să vă vorbesc uh, foarte pe scurt despre această directivă. Este vorba de uh, pachetul de servicii. Ieri după masă am avut uh, primul trialog. Colegii au identificat care sunt uh, elementele politice cele mai sensibile, care vor fi dezbătute la următoarea întâlnire uh, în cadrul negocierilor interinstituționale. Uh, pe 22 martie. În primul rând, e vorba de obligația de notificare, autorizare și cerințe pentru notificare. De asemenea, perioada uh, de îngheț uh, este propusă de co comisie, avem documentul pe patru uh, coloane și vom începe și dezbatele la nivel tehnic. Consiliul și Comisia sunt dispuse să negocieze, iar colegul uh, Gutierrez um, salută faptul că până acum s-a negociat cu rezultate bune și uh, speră ca totul să ajungă la un sfârșit în cadrul președinției bulgare. Mulțumesc! Dacă nici aici nu sunt alte comentarii, atunci trecem la următorul uh, punct, a raportare în urma negocierilor interinstituționale, este vorba de testul de proporționalitate. Andreas Schwab este raportor, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succint. Am organizat deja două trialoguri cu președinția bulgară. Atmosfera a fost una constructivă, profesionistă. Pe plan tehnic am reușit să clarificăm o serie de detalii. Acum se pune în continuare uh, problema includerii aici a profesiilor medicale. Consiliul este flexibil, dar deocamdată n-am ajuns la un acord final. Este vorba despre serviciile transfrontaliere, uh, uh, de asemenea, dar și aici Consiliul dă dovadă de deschidere. Um, se mai pune problema implicării uh, actorilor uh, în deciziile uh, legate de noile reglementări. De data aceasta însă Consiliul uh, este puțin mai sceptic din pricina costuri, costurilor și mai există și discuții legate de perioada de punere în aplicare Uh, și tocmai de aceea pe 20 martie avem o nouă ședință. Sperăm că mm, cu ocazia respectivă vom clarifica toate aceste probleme rămase deschise. În orice caz, uh, mulțumim președinției bulgare pentru viteza de care a dat dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum un ultim punct misiunea IMCO, pe care am menționat-o la început, uh, misiunea de la Madrid, care a avut loc între 12 și 14 februarie am să dau cuvântul doamnei Gebhardt, care conduce această delegație. Vă rog. Ja, danke schön. Äh, ich muss sagen... Mulțumesc. Trebuie să recunosc că misiunea aceasta a fost una de calitate. Am purtat o serie de, de dezbateri uh, pline de substanță. Am vizitat o serie de companii și o serie de organizații de asemenea. De asemenea, misiunea a fost foarte, foarte bine pregătită de către serviciile noastre și vreau să mulțumesc pentru asta. Rare ori avem uh, misiuni atât de bine organizate și între timp știu despre ce vorbesc și tocmai de aceea vreau să mulțumesc secretariatului. Prima întâlnire de luni după amiaza a fost uh, cu o serie de antreprenori spanioli, cu o serie de organizații de asemenea, cu o serie de start-up-uri diversitatea care ne-a fost oferită a fost absolut uimitoare. Prin urmare, iată, cu ocazia aceasta am putut să obținem mai multe informații despre economia spaniolă. Am discutat despre piața unică digitală, am discutat despre problemele cu care se confruntă IMM-urile, startup-urile, antreprenorii tineri, am discutat despre economia digitală, etc. Am discutat și perspectiva antreprenorilor, dar și uh, perspectiva lucrătorilor prin urmare, o, o întâlnire de calitate. După aceea, ne-am întâlnit uh, cu reprezentanții uh, Comisiei uh, pentru agenda digitală din Parlamentul spaniol, din Congresul spaniol. Am discutat și cu acești parlamentari despre piața unică digitală, despre servicii, etc. Discuția a fost de asemenea de calitate. După aceea ne-am întâlnit cu secretarul de stat pentru probleme europene. Cu domnia sa am abordat o serie de teme pe care n-are rost să le enumăr astăzi pentru că aș avea nevoie de mult mai mult timp. Dar, în orice caz, discuția a fost una foarte, foarte bună. Ne-am dat seama că domnul secretar de stat este foarte, foarte bine informat, ceea ce nu se întâmplă deseori. Deci, încă o dată, mulțumesc. Ne-am întâlnit cu ministra spaniolă pentru sănătate și servicii sociale și egalitate. O altă întâlnire interesantă. Am discutat despre protecția consumatorilor, accesibilitate, uh, asta în contextul dreptului contractual. O discuție care a fost uh, urmată de o vizită la organizația ONSE, Organizația aceasta se ocupă de persoanele cu dizabilități. Organizația este uh, finanțată din fonduri publice, din donații, dar în special cu ajutorul unei loterii, un fel de specificitate spaniolă. Am văzut uh, un call center în care se crease un, un spațiu de lucru uh, special pentru fiecare persoană, vorbim despre persoane cu dizabilități uh, uh, care sunt angajate ale acestui call center. Am fost mm, de-a dreptul impresionată de ceea ce se întâmplă acolo. Ne-am întâlnit de asemenea cu președinta regiunii Madrid, am abordat o serie de teme instituționale, uh, am discutat uh, despre Brexit, despre unitatea europeană, asta printre altele. Deci încă o întâlnire încununată de succes. După aceea a trebuit uh, să-i părăsesc pe colegi. Aveam o serie de întâlniri uh, în Germania, vă puteți închipui ce tip de întâlniri, dar în orice caz colegii m-au informat că și reuniunile ulterioare sau vizitele ulterioare la Telefonico, eh, Telefonica la Campus Madrid, eh, IBM și Google au fost eh, pozitive, au fost foarte interesante, au permis acumularea de noi informații. Deci, în rezumat, nu pot decât să spun că dacă toate misiunile ar fi la fel de bine pregătite ca și aceasta, am avea cu toții de câștigat. Misiunile acestea, până la urmă, ne oferă posibilitatea de a înțelege sensibilitățile diverselor state observăm că răspunsurile sunt diferite în diferitele state membre, răspunsurile la aceleași probleme și e important să ascultăm aceste răspunsuri, să ținem cont de specificitățile diverselor uh, țări membre. Deci a fost, uh, per ansamblu, o misiune încununată de succes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pare foarte interesant. Felicitări și din partea mea pentru felul în care s-a organizat această misiune atât de interesantă. Și mulțumesc uh, foarte mult uh, doamnei Gebhardt pentru prezentarea pe care a făcut-o. Iar acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de dezbaterea comună în legătură cu cardul electronic uh, pentru servicii. Aici vom analiza amendamentele de compromis, atât uh, pentru regulament cât și pentru directivă. Morten nu este aici, nu a ajuns încă, așa că cum spuneam, Morten este pe drum, va ajunge în curând. Deci vom începe cu amendamentele de compromis pe care le avem pe marginea regulamentului, unde eu sunt raportor și voi continua în olandeză. Dragi colegi, în urma celor două întâlniri a raportorilor din umbră, întâlniri foarte bune și constructive, am avut și o întâlnire la nivel tehnic pentru a pregăti un pachet de amendamente de compromis. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca lor excelentă și pentru faptul că au uh, uh, lucrat foarte bine în consens. Am pregătit un pachet de amendamente uh, pentru articole și pentru consideranduri. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare. Aici am făcut uh, tot ce puteam pentru a defini mai bine acest domeniu, pentru a vedea ce dorim să adaptăm și ce nu. Pe de altă parte, am spus că legislația existentă uh, nu va avea influență, de exemplu, din punctul de vedere al detașării lucrătorilor sau normele de procedură pentru recunoașterea calificărilor profesionale. În ceea ce privește definițiile, am îmbunătățit definiția pentru cardul electronic european și am actualizat definițiile pentru toate conceptele din uh, uh domeniu. Pentru că uh, procedura de uh, cerere, de autorizare este importantă, am arătat că uh, Uh, trebuie să se prevadă ce anume, ce documente trebuie oferite pentru a obține acea autorizație. Este o clarificare pe care am făcut-o în cadrul articolului 4. În plus, aici am arătat și rolul părților interesate și al companiilor. Trebuie să ținem cont aici de toate măsurile pe care ne dorim ca Comisia să le lanseze. Iar în ceea ce privește asigurările, am adoptat și aici un pachet, ținând cont de toate amendamentele care au fost prezentate. referitor la datele pe care trebuie să le ofere companiile de asigurări și cadrul acestora este un element fundamental, însă ele nu trebuie neapărat um, Uh, distribuite aceste date într-un uh, format uh, standardizat. Pe de altă parte, există și un termen de trei ani care a, sta, a fost stabilit, de o perioadă de tranziție, pentru ca după aceea să se transmită datele standardizate. Am îmbunătățit și terminologia în ceea ce privește asigurările și am insistat asupra faptului că cererea pentru un astfel de e-card, de card electronic, uh, nu ar trebui să supună costuri suplimentare. Iar în ceea ce privește clauza de revizuire, aici am propus o revizuire după o perioadă de 3 ani și asta și ținând cont de acele certificate non-standardizate care după 3 ani vor fi standardizate. Există și posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare, lucru care acum nu este prevăzut. Am făcut uh, tot ce am putut, de asemenea, în uh, ceea ce privește o mai bună legiferare pentru a îmbunătăți structura textului, pentru a evita uh, uh, suprapuneri sau dublări de texte și am eliminat tot ce era în plus. Și noi considerăm că formularea este foarte importantă pentru a respecta terminologia coerentă uh, a directivei și pentru a avea o armonie între cele două, între directivă și regulament. Pe de altă parte, vreau să vă informez că atât Morten cât și eu însă mi-am făcut uh, tot ce ne-a stat în putință pentru a ține cont și pentru a include toate amendamentele care au fost prezentate în amendamentele de compromis. Sper ca uh, comisia noastră să adopte aceste amendamente de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul uh, raportorului pentru directivă, Morten, te rog. Mulțumesc foarte mult. E clar că susțin în primul rând tot ce ai spus până acum și am să mă exprim acum în daneză pentru a face comentariile pertinente. Noi am făcut progrese alături de raportorii din umbră, am redactat uh, amendamentele de compromis uh, alături de FDD, de PPE și vreau să le mulțumesc pentru atitudinea constructivă pentru că am lucrat foarte bine împreună. Am reușit să facem progrese și am ajuns să cred la amendamente de compromis foarte solide. Există o serie de compromisuri care uh, ne vor uh, permite uh, o abordare digitală cu proceduri clare pentru statele membre și pentru cei implicați. Acest uh, card electronic este un pas important înainte în procesul de digitalizare și uh, pentru statele membre. Deci mergem în direcția cea bună. Am uh, eliminat uh, foarte multă birocrație prin introducerea acestui card electronic, electronic, ceea ce este un element central și potrivit cu secolul nostru. Este esențial să limităm aici utilizarea hârtiei. Bineînțeles, cardul electronic nu va rezolva toate problemele. E clar pentru toată lumea, însă sunt foarte multe servicii transfrontaliere care ar putea fi simplificate, pentru că la ora actuală situația este foarte complexă. Această directivă, uh, directiva asupra serviciilor nu funcționează prea bine la ora actuală și noi suntem responsabili politici, iar cardul electronic cred că ne va putea permite o ameliorare a situației, în special pentru IMM-uri și pentru companiile care lucrează la nivel transfrontalier. E vorba aici de o verificare a informațiilor și de o asigurare a unui nivel crescut de siguranță. Și acum comentarii legate de compromisuri. La ultima întâlnire pe care am avut-o, am dezbătut uh, chestiunile politice uh, și uh, nu vreau să spun decât că acestea au fost în centrul compromisurilor la care am ajuns. În ceea ce privește domeniul de aplicare, PPE-ul are ambiții foarte mari, dorește să includă și sectorul construcțiilor, așa cum fusese prevăzut. Dorim o extindere cât mai mare a domeniului de aplicare. Dorim de asemenea ca Comisia să se gândească și la acele obstacole care uh, stau în calea lucrărilor transfrontaliere la momentul acesta. Însă, uh, bineînțeles, noi nu putem impune Comisiei uh, ce trebuie să facă. Comisia și Consiliul uh, vor trebui să analizeze cu atenție aceste propuneri. Noi nu încălcăm regulamentul în ceea ce privește protecția consumatorilor și detașarea lucrătorilor. Este important să subliniem acest aspect, deci nu intrăm în contradicție cu aceste două uh, proiecte leg legislative și dezbaterea politică practic se centrează pe aceste elemente și noi am fost uh, foarte prudenți, am ținut cont de toate celelalte texte legislative tocmai pentru a evita un conflict uh, potențial. Pe de altă parte, cardul electronic ne va permite o verificare a mai multor elemente. Principiul țării de origine, pe de altă parte, nu este neapărat un principiu foarte bun, un lucru la care ar trebui să ne gândim. Cardul va permite de asemenea statelor membre să verifice informațiile care vin de la furnizorii de servicii și asta înainte de instalarea acestora în uh, statul membru respectiv, deci înainte de a se instala se va face o verificare uh, pertinentă. În caz de îndoieli, uh, se poate cere de asemenea din țara de origine se pot cere toate informațiile necesare pentru a lua o decizie uh, corespunzătoare. Noi ne dorim ca acest card electronic să fie valabil atâta timp cât datele sunt actualizate. Am avut o întâlnire și cu celelalte părți și ne gândim la o perioadă de 5 ani pentru cei din uh, domeniul serviciilor temporare iar atunci când relațiile contractuale sunt mai lungi, bineînțeles, durata ar trebui să crească pe măsură. Este important uh, să avem și niște linii directoare foarte clare care să fie urmate de statele membre pentru ca implementarea să fie bună și ne-am gândit la uh, întreg procesul de la cererea acestui card până la verificarea datelor. Se va face deci o verificare pe întreg parcursul. Punctul 6. Principiul once only a fost uh, menținut, ceea ce este important uh, pentru companii. Termenul uh, propune o verificare anuală. La punctul 7, și acesta este ultimul, Cred că trebuie să putem uh, suspenda acest card dacă există abuzuri și asta fără să se aștepte o sentință în instanță, ceea ce se arată la articolul 18 și trebuie să fie foarte clar în propunerile noastre. Iată și închei aici prezentarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, Morten! Avem raportorii din umbră. Din partea uh, PPE-ului, doamna Corața Bild. Mulțumesc că aș începe prin a mulțumi celor doi coraportori pentru uh, munca excelentă. Cred că textul la care s-a ajuns este substanțial mai bun decât cel uh, inițial. Nu am fost prea mulțumiți de propunerea comisiei pentru că a uh, dat loc multor neînțelegeri și îngrijorări și cred că um, Comisia a clarificat uh, a, și uh, a vizat, uh, a încercat să depășească aceste îngrijorări uh, și vom vota pe un text semnificativ diferit de cel propus de Comisie. Vă invit pe toți să-l uh, parcurgeți, să parcurgeți textul propus de cei doi coraportori ce este cardul electronic uh, de servicii nu reprezintă uh, ceva uh, extrem de complicat, nu reprezintă o schimbare radicală. Este un instrument facultativ pentru companiile care vor să-și comercializeze produsele uh, Uh, în alte țări uh, din uh, Uniunea Europeană într-un mod mai puțin birocratic, electronic, în limba proprie, într-o procedură simplificată. Asta este cardul um, electronic de serviciu, un pas mic în implementarea directivei pentru servicii. PPE a fost nemulțumit de textul propus de comisie și ne-am propus să luptăm pe un text, pentru un text mai bun uh, să facem tot ce ne stăm putință împreună cu colegii pentru a îmbunătăți propunerea, pentru a face un pas mic în deschiderea pieței de servicii. Am preferat să facem asta decât să nu facem nimic, pentru că Comisia nu ar fi avut timp să propună ceva mai bun, de aceea noi uh, uh facem o parte din munca Comisiei, pentru că suntem uh, uh responsabili și cred că coraportorii au Uh, reușit să răspundă la o mulțime din uh, îngrijorările ridicate de colegi. Ce am făcut în privința simplificării și reducerii birocrației? Statul membru de origine trebuie să sprijine clarificarea uh, exigențelor și trebuie să contribuie la asigurarea conformității Uh, iar faptul că e electronic nu înseamnă o duplicare, o uh, suprapunere, ci o aplicare a principiului uh, one only, o singură dată a ghișeului unic. Dispar astfel o mulțime de documente pe hârtie, traduceri și alte documente justificative. Mă bucură faptul că sectorul construcțiilor a fost menținut, a fost păstrat, iar anexa introduce posibilitatea adăugării altor uh, sectoare pentru ca perimetrul să fie extins ulterior. Uh, inițial uh, propunerea se limita la pover, povara administrativă, dar știm că și există și o povară reglementară pentru uh, IMM-uri. IMM-urile spun că asta e o problemă reală atunci când vor să-și vândă bunurile pentru, peste granițe. Uh, E clar că legislația privind protecția socială și piața muncii uh, și condițiile de angajare și uh, reglementările uh, în materie de mediu nu sunt afectate de cardul electronic. Acestea rămân la nivelul statelor membre. Am acordat mai mult timp țării gază pentru a face verificări. Am trecut de de la o uh, durată limitată a cardului electronic la un termen de 5 ani și de asemenea a introdus posibilitatea respingerii, uh, suspendării, revizuirii, verificării documentelor și a inspecțiilor și a controlelor în cazul în care există suspiciuni de abuz. Deci statele membre au uh, puteri de plină în controlarea pieței muncii, însă acest control se face uh, Um, într-un mod care contribuie la armonizarea exigențelor, a condițiilor și asta pe cale electronică. Um, baza o reprezintă emiterii, o reprezintă proceduri finalizate. Am clarificat noțiunea de stat de origine. Uh, comisia propunea să fie vorba de statul în care Uh, firma depune uh, cererea pentru emiterea uh, cardului electronic, noi am spus că statul de origine e cel în care firma este înființată și Um, de asemenea, ne-am asigurat că de existența unor filtre pentru a fi sigur că e vorba de firme cu activitate reală, nu de firme paravan și apoi uh, o garanție uh, suplimentară e revizuirea care se uh, produce după trei ani, nu după cinci ani, astfel că colegii, legiuitorii pot verifica mai repede uh, Uh, dacă instrumentul își uh, uh, produce efectele. În opinia mea, avem de-a face cu un text bun pe care trebuie să-l susținem. Mulțumesc, Ana Maria, Dario Rozati a fost raportor din umbră, dar ați discutat din partea uh, SND, uh, domnul Ercansari. Multe grupuri au um, susținut uh, această inițiativă. Uh, de fapt, uh, unele nu vor să o susțină. Raportorul a spus că aceste um, compromisuri corectează îngrijorările legate de propunerea inițială a Comisiei. După părerea mea, apar însă îngrijorări uh, suplimentare. Iar un, o îngrijorare de acest uh, fel se referă la extinderea perimetrului. Uh, știm că în privința sectorului de construcții vor apărea probleme suplimentare. Inițial credeam că acest sector va fi exclus din perimetrul acestei directive, acum aflăm că a fost inclus, iar pentru noi asta reprezintă o îngrijorare. Credem că asta va încreuna activitatea pe piața unică prin extinderea perimetrului ne gândim la uh, probleme pentru sectorul uh, construcțiilor și uh, la lucrătorii independenți. autoantreprenori, lucrători independenți. E foarte dificil ca competențele lor profesionale să poată fi recunoscute. Grupul SND e în favoarea dezvoltării pieței uh, unice și e important ca directiva uh, privind serviciile să fie operațională și cred că, că Parlamentul și Comisia ar trebui să-și uh, dedice activitatea acestui scop și nu să-și piardă vremea cu crearea unor noi uh, uh dificultăți uh, și probleme. apar din ce în ce mai multe critici, iar extinderea uh, perimetrului cred că va genera probleme noi. Ne-am concentrat atenția asupra articolului 2 prin care uh, prerogativele comisiei vor fi extinse prin acte uh, delegate. De la început am spus că acest aspect nu e conform uh, dreptului uh, unional, adică extinderea uh, perimetrului și a prerogativelor comisiei, iar Serviciul Juridic al Parlamentului a confirmat această îngrijorare. Aș vrea să mă refer și la principiul uh, țării uh, țintă, care în directiva privind uh, serviciile este un pilon, iar acest pilon a fost slăbit în opinia noastră. S-a spus că a fost clarificat, dar noi nu suntem de acord credem că lucrurile ar fi uh, uh, presupun mai multe riscuri dacă controlul este uh, limitat la cel asigurat de țara de uh, origine. Acest uh, principiu al uh, țării uh, țintă care a fost uh, discutat. Ar spune unii că e o soluție uh, potrivită, adecvată, însă nouă ni se pare că e vorba de un uh, concept uh, fictiv care generează probleme. Pos posibilitatea um, de control acordată țării de destinație e extrem de limitată. și credem că anularea și, dar și emiterea acestui card au fost îngreunate. Parlamentul uh, nu reușește să ajungă la un acord uh, pe această chestiune, la fel uh, se întâmplă și la nivelul Consiliului, adică nu reușim să înțelegem care ar fi uh, Uh, beneficiile unui astfel de instrument și credem că ar fi mai bine dacă Comisia și-ar retrage propunerea, pentru că legislația de proastă calitate nu face decât să slăbească Uniunea uh, și nu o întărește. Vă mulțumesc că uh, Virginie Rozier nu este aici, dar văd că raportorul din umbră al PPE a ajuns în sală. Domnule Rozati, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și îmi cer scuze că am întârziat. Din nefericire, zborul meu a ajuns cu întârziere în această uh, dimineață și n-am putut ajunge la ședință de la început. cu riscul de a repeta uh, unele dintre uh, argumentele susținute până acum, uh, Permiteți-mi să exprim poziția PPE. Înțeleg că Anne-Marie Corață Bild a, uh, a luat cuvântul și a explicat poziția uh, noastră, dar a, uh, cu riscul de a mă repeta voi interveni și eu, aș vrea să mulțumesc ambilor raportori pentru munca lor. Cred că au făcut o muncă excelentă în uh, uh, ajungerea la un număr mare de amendamente de compromis și în abordarea unor aspecte care au fost controversate de la început. Aș vrea să mai adaug că unii dintre colegi se referă la un document care nu mai e în discuție, un a, text care nu mai e în discuție. Cel pe care îl avem în față, textul pe care îl avem în, cață, în față e complet a, uh, diferit. A, mai are niște trăsături comune cu cel inițial, titlul și câteva referințe, dar a, uh, în principal e vorba de un uh, document complet nou toate îngrijorările ridicate aici, în comisie, dar uh, și în alte instanțe și de colegi din alte grupuri politice și de alte părți interesate mm, au fost uh, uh, vizate în măsura posibilului și, prin urmare, raportorii au reușit să ajungă la un text foarte echilibrat. Uh, și, în fine, permiteți-mi să vă reamintesc că tratatele ne obligă să lucrăm în favoarea pieței unice a serviciilor, iar Parlamentul, în ultima legislatură, nu a făcut mare lucru în, uh, pentru îmbunătățirea acestei situații, situații, deși toată lumea e conștientă că obstacolele uh, existente nu permit valorificarea pe de întregul a potențialului pieței unice a serviciilor. Având în vedere această obligație a Parlamentului, vă rog să fiți uh, cooperanți și să lucrați în favoarea acestui document. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Rozie nu este în sală. Domnul de Jong ar urma în numele GUE, dar nu-l văd nici pe el în, în sală. Și nu-i văd nici pe ceilalți uh, raportori din umbră, deci îi dau cuvântul doamnei Gebhardt. Mulțumesc, nu sunt raportor uh, din umbră, dar m-am ocupat de avizul uh, Comisiei Jurii pe tema aceasta. Vom vota mâine, de fapt, acest aviz. Domnule Rozati, doamnă Corața Bild, spuneați că nu vom vota textul inițial, ci că trebuie să citim cu mare atenție noile propuneri. Și să știți că eu am făcut asta. Și să știți că am ajuns la exact aceeași concluzie ca și doamna Iaconsarii. Și anume consider că acest uh, nou text nu elimină problemele generate de propunerea inițială a Comisiei, ci din potrivă le acutizează. Și vă voi da două exemple pentru a vă arăta unde anume rezidă problemele. În primul și în primul rând, uh, după cum spunea doamna Iaconsari, uh, actele delegate. Actele delegate care sunt prevăzute până și pentru extinderea domeniului de aplicare a acestei directive. Să ne amintim că Serviciul Juridic al Parlamentului European a spus cât se poate declar că așa ceva încalcă, este o încălcare a legii, legislației uh, Uniunii Europene. Articolul 290 din tratat permite uh, Comisiei să ia, să, uh, pro, uh, să, să vină cu acte delegate în cazul în care aceste acte delegate nu sunt esențiale pentru uh, domeniul de aplicare al actului legislativ în cauză. Dar în contextul acesta, pur și simplu, Comisia Europeană are dreptul să Uh, extindă la infinit dreptul uh, sau domeniul de aplicare a acestor acte legislative. Deci nu pot să accept genul acesta de responsabilități sau posibilități puse la dispoziția Comisiei Europene și nu pot să înțeleg cum anume există colegi în Parlamentul European care să fie de acord cu genul acesta de acte delegate, pentru că ele pur și simplu ar uh, însemna um, o renunțare la drepturile și responsabilitățile Parlamentului European. În al doilea rând, asigurările și certificatul. Se șterge, într-adevăr, teza armonizată dar uh, prin această ștergere nu rezolvăm nici pe departe problemele cu care ne confruntăm. Toate cerințele pentru uh, statul uh, de origine toate uh, documentele care trebuie să fie furnizate. Ei bine, documentele respective uh, sunt diferite în diferitele state membre și diferențele acestea nu pot fi rezolvate prin uh, intermediul unui certificat. Ar trebui să îi ascultăm atât pe asiguratori, cât și pe angajatori, pe, uh, pe companii. Uh, toată lumea ne spunea că își dorește mai multă transparență, da, și uneo, uh, cândva poate o armonizare, dar genul acesta de armonizare nu este posibil de atins prin crearea acestui certificat. Deci mie mi se pare că propunerile acestea nu, nu sunt deloc realiste. Și încă un comentariu în final. Tocmai ce v-am povestit despre misiunea noastră la Madrid. nu așa? Și ne-am întâlnit din întâmplare cu o serie de companii din Spania și am discutat despre acest card electronic. Și companiile spaniole ne-au spus că se poate declar că n-au nevoie de genul acesta de uh, instrument. Ar prefera un card profesional european și companiile din uh, Spania s-ar bucura dacă Comisia Europeană ar veni cu propuneri uh, în direcția acestui card uh, profesional. Aceste, uh, aceste propuneri ar fi într-adevăr uh, încărcate de sens. Mulțumim, urmează domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru faptul că au integrat în propunerile de compromis uh, multe dintre doleanțele noastre. Domnul Lorozati, pe drept cuvânt, a spus că textul pe care îl discutăm în momentul de față nu are multe de a face cu textul uh, inițial. Titlul, într-adevăr, a rămas însă același. Dacă conținutul s-a schimbat, oare n-ar fi bine să ne gândim la o schimbare a, a titlului de asemenea? Revenind la conținutul textului acestuia. Conținutul arată cât se poate de clar că statele membre în continuare au dreptul de control, lucru care nu poate decât să ne bucure, bucure. În al doilea rând, în uh, corpul uh, textelor se spune clar că nu este vorba despre includerea aici uh, a principiului statului de origine, lucru care de asemenea trebuie să ne bucure. Dar, pe de altă parte, e drept că există în continuare temeri generate de aceste compromisuri. Uh, una dintre uh, temeri, temeri uh, este legată de drepturile alocate Comisiei Europene în articolul 2. Trebuie să recunosc că sunt de acord cu doamna Gebhardt, cel puțin pe marginea unui subiect. Comisia Europeană nu ar avea dreptul doar să extindă uh, Uh, tipurile de profesii incluse în anexă, uh, ci uh, ar putea face chiar mai mult de atât, dar în continuare evaluăm aceste posibile acte delegate pe care le-am putea uh, atribui Comisiei, pentru a vedea în ce măsură prerogativele Parlamentului European sunt încălcate sau nu. Dar uh, chiar săptămâna aceasta am primit un uh, document din partea Consiliului European, un uh, document în care Consiliul se declară în favoarea extinderii Uh, aplicării directivei privind uh, serviciile. Și uh, dat fiind acest deziderat al Consiliului European, trebuie să recunoaștem că cardul acesta electronic ar putea să-și aducă la aportul la atingerea acestui deziderat. În momentul de față există mari temeri la nivelul statelor membre Uh, temeri legate de stabilirea de noi reguli la nivel național pentru nu neapărat includerea unor noi profesii, profesii sau tipuri de servicii, ci pentru uh, sporirea gradului de severitate a criteriilor care se aplică. Lucru care, bineînțeles, nu poate decât să ne, ne liniștească. Uh, Uh, în orice caz, uh, important este faptul că am reușit să modificăm în mare propunerea inițială a Comisiei. Bineînțeles, discuțiile în sânul Parlamentului European vor uh, continua. Să nu uităm că mai există și alte comisii ale Parlamentului European care lucrează asupra subiectului. Ar fi important ca acest text să le parvină și acestor comisii pentru a ne asigura că cu toții vorbim despre același lucru. Mulțumesc! Mulțumim, Andreas. Urmează domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Eu chiar cred că acesta ar fi un pas înainte în direcția întăririi pieței interne, în direcția favorizării mobilității și utilizării capitalului uman existent la nivel european. Am depus o serie de amendamente și într-unul dintre amendamente vorbeam despre temeiul juridic. Eu înțeleg că nu putem uh, nu putem uh, aplica procedura uh, procedura care să permită statelor membre care sunt lideri în domeniu să meargă înainte stimulând în același timp uh, statele care au rămas, uh, care se dau pe tânjală. Îmi dau seama că amendamentul meu nu, din păcate, nu a putut să fie inclus în amendamentele de compromis. Dar, uh, revenind la subiect, sectorul construcțiilor. Să știți că Guvernul meu a fost întotdeauna de părere că legislația în vigoare în ceea ce privește Uh, sectorul uh, construcțiilor nu funcționează bine și tocmai de aceea am venit cu o, un amendament în care spuneam că măcar trei ani de zile sectorul construcțiilor n-ar trebui să intre în domeniul de aplicare a acestor acte legislative pentru a le permite celor din sectorul construcțiilor să, mm, să se organizeze și să, să se pregătească pentru a face obiectul acestui, uh, acestor acte legislative. Uh, din păcate, amendamentul n-a fost uh, acceptat. Uh, temerile mele persistă. S-ar putea să, să nu pot vota în favoarea acestor acte legi sau acestor rapoarte, tocmai din pricina acestui lucru. Dacă nu li se permite statelor să, să recurgă la opt-out, mă tem că uh, lucrurile s-ar complica. Acest opt-out uh, le-ar permite statelor să se, să se pregătească. Bine, dumneavoastră vorbiți despre clauza de revizuire la trei ani de zile. Mi se pare prea scurt, mi se pare prea, o, o prea mare încorsetare, încorsetare a statelor membre. Eu cred că statelor membre ar trebui să li se permită să intre așa uh, treptat în domeniul de aplicare a acestor uh, acte legislative. Nu știu dacă e posibil din punct de vedere juridic, dar aceasta este propunerea mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu vrea nimeni de la Verzi să intervină, îi dau cuvântul domnului Lochegard. Îți mulțumesc, mulțumesc pentru comentarii, stimați colegi. Nu l am mulțumit la început colegilor de, de la PPE pentru eforturile lor, așa că o fac acum. Mulțumesc foarte mult pentru eforturile constructive. Cred că domnul Rosati a spus lucrurilor pe, pe nume. Documentul acesta este unul nou, din punctul meu de vedere este unul echilibrat, și domnule Rosati, uh, bine ați spus uh, când vorbeați despre obligația care ne revine de a îmbunătăți piața unică, prin, uh, obligație care ne revine conform tratatelor. Aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră. Ar trebui să ne asumăm în cursul eforturilor acestora această responsabilitate. Vă mulțumesc că ați subliniat-o. Colegilor de la Socialiști și Democrații le-aș spune că am uh, notat comentariile lor Eu trebuie să recunosc însă că pe parcursul negocierilor am ascultat din nou și din nou aceleași argumente. Eu cred că colegii socialiști uh, n-au încercat să, să meargă înainte. Este o dezamăgire din punctul meu de vedere. În cursul negocierilor am auzit din nou și din nou că acest uh, card electronic ar putea să fie un pericol. Și acest ar putea uh, devine recurent, din păcate. Mi se pare că poziția colegilor este una mai degrabă ideologică și lucrul acesta nu poate decât să mă, să mă întristeze. Uh, cei care ar fi dorit să lucreze la îmbunătățirea acestui text uh, ar fi putut să o facă. Am, le-am oferit tuturor posibilitatea de a se implica în activități. Uh, și au existat colegi care au, s-au implicat și iată, tocmai de aceea avem acest text care este complet nou. Domnul Schwab uh, vorbea despre modificarea titlului. Eu personal, nu știu, nu, nu țin cu dinții de acest uh, titlu, prin urmare am putea să discutăm despre o posibilă modificare. Domnule Van Nistelrooy, trebuie să fiu sincer, am avut aceeași îngrijorare ca, ca și dumneavoastră și în continuare o am. Dar uh, am făcut compromisuri în cursul uh, negocierilor. În același timp însă trebuie să dăm dovadă de, de, de ambiție în ceea ce privește sectorul construcțiilor, uh, în, în cursul negocierilor am vorbit și eu despre o aplicare treptată a dispozițiilor la acest sector. Dar până la urmă, eu zic că acest compromis este unul de calitate. Mai putem discuta, dar v-aș ruga să, să-l mai uh, citiți uh, odată cu atenție. Cam atât aveam de spus. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Eu, în calitate de raportor, uh, îmi permit să, să comentez la rândul meu. În ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare la sectorul construcțiilor, propunerea aceasta era inclusă în propunerea inițială a Comisiei. Să știți că nu raportorii au venit cu această propunere. Eu cred că temerile ar putea fi uh, rezolvate printr-o serie de de dispoziții. Una dintre aceste dispoziții a fost clauza de reviz- revizuire. Iată, dacă apar probleme, după trei ani de zile putem să le uh, uh rezolvăm. După aceea, statul uh, de origine are. statul uh, Uh, gazdă primește o, noi drepturi de control, ceea ce nu ar și în plus nu ar exista niciun fel de efecte ale acestui, acestor acte legislative asupra actelor legislative referitoare la detașarea lucrătorilor. Eu cred că propunerile noastre uh, sunt, uh, reprezintă reacții suficiente la îngrijorările exprimate de către colegi. Eu am spus inițial că n-ar fi bine să includem aici IMM-urile, dar îmi dau seama că excluzându-le uh, pierdem mult din, uh, din posibilitățile pe care le-ar aduce cu sine aceste acte uh, legislative. După aceea, actele delegate care ar reveni Comisiei. Să știți că am ținut cont de multe dintre uh, îngrijorările exprimate. Am spus că rolul companiilor și persoanelor în cauză uh, și poziția acestora trebuie să fie luată în considerare în momentul în care Comisia uh, discută eventualele acte delegate. Acum se, se vorbește despre cardul profesional uh, european, uh, dar dați-mi voie să vă întreb dacă nu reușim să ajungem la un acord uh, pe marginea cardului acestuia electronic, cum vom ajunge vreodată la un card uh, profesional european? Aceasta am avut eu de spus. Uh, Morten mai vrea să intervină și după aceea comisia. Sorry, Chair, I was just... Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Am uitat un element, uh, un comentariu pe care l-a făcut doamna Gebhardt și vroiam să subliniez aici că, uh, spre deosebire de ce au spus doamna Gebhardt și doamna Iaconsari, uh, serviciul juridic nu a spus niciodată că actul delegat nu poate fi utilizat pentru a extinde domeniul de aplicare. Din potrivă, au spus cei de la serviciul juridic că se poate face în anumite condiții. Deci nu e adevărat ce s-a spus aici și vroiam să rămână în procesul verbal pentru că nu vreau să fie o neînțelegere. Da, mulțumesc pentru precizare. Deci, înainte de a da cuvântul comisiei, am înțeles că și domnul Nicola Danti dorește să intervină. Da, îmi cer scuze, eu nu vroiam să intervin, ci cerusem cuvântul uh, înainte, de altfel de mai multe ori, înainte de a vorbi raportorii. Dar, um, oricum, am să profit acum de situație și am să fac câteva comentarii. Domnul uh, Lockegar vorbește întotdeauna și face referință la poziția grupului socialist, care îl îngrijorează. Noi am spus-o deja la întâlnirea coordonatorilor, am prezentat amendamente uh, care au fost de altfel adoptate la toate celelalte comisii, acolo unde acele amendamente au fost uh, uh, prezentate. Și în loc să se țină cont uh, nu doar de îngrijorările socialiștilor, ci de îngrijorările lumii reale a companiilor, a mediului de afaceri care au spus că sunt probleme, uh, Noi vrem să mergem mai departe și nu avem pentru ce să mulțumim raportorilor pentru ceea ce au făcut, pentru că n-au făcut îndeajuns. Ceea ce s-a făcut aici merge împotriva a ceea ce ne dorim noi. Iar ei sunt îngrijorați de poziția socialiștilor. Noi am prezentat un amendament, se va vota și aici și la plenară și vom vedea ce se va întâmpla, dacă se votează și dacă mergem mai departe. Oricum, nu vă faceți griji de amendamentele din partea grupului socialist, ci de ceea ce s-a adoptat uh, deja. Pentru că ce am spus noi de la început, uh, menținem și în continuare și dăm dovadă de absolută coerență. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu putem continua dezbaterea, spune președinte. Doamna Gebhardt. Vreau să-i dau dreptate pe marginea unui punct domnului Lochegard. Într-adevăr, serviciul uh, juridic a zis că genul acesta de acte delegate sunt, este posibil în anumite condiții. Dar Același serviciu juridic ne-a spus de asemenea că acest uh, compromis cu privire la actele delegate este imposibil de acceptat. Mulțumesc și acum domnul Gams din partea Comisiei Europene, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Comisia salută munca și eforturile făcute de Parlament la această propunere pentru cardul european uh, pentru servicii. Eforturi pentru ca propunerea să fie mai bună, mai clară și mai simplă. Din punctul nostru de vedere, proiectul de raport uh, care a fost prezentat de raportori reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru munca noastră. Multe din amendamentele prezentate, printre care și amendamentele de compromis, uh, sunt um, foarte utile. Propunerea pe care o discutăm se referă la îmbunătățirea funcționării pieții unice. Nu este o propunere care să rezolve toate problemele cu care ne confruntăm la ora actuală pe piața unică a serviciilor. Însă, dacă ne centrăm în special pe barierele de natură administrativă, putem duce la o ameliorare semnificativă a acestei piețe principalul obiectiv este tocmai acela ca IMM-urile să reușească să aibă o simplificare a procedurilor administrative, birocratice și să se centreze pe alte activități, cum ar fi, de exemplu, crearea de locuri de muncă și pe activitatea economică. Pe de altă parte, se completează alte inițiative ale Comisiei din agenda socială pentru a face progrese în acest domeniu. Propunerea nu schimbă uh, echilibrul între competențe, drepturi și responsabilități între statul de origine și statul gazdă pentru furnizorul de servicii și, pe de altă parte, se bazează pe o cooperare între statele membre care trebuie să se amelioreze și să fie una funcțională. Înțelegem că aici există poziții diferite din partea grupurilor politice, abordări diferite și sperăm să se ajungă la soluții de compromis, bineînțeles uh, fiind uh, absolut la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta în acest dosar important. Mulțumesc foarte mult, asta înseamnă că putem încheia la acest punct și votul va avea loc la următoarea întâlnire a Comisiei în luna martie. Trecem acum mai departe la următorul punct. Este vorba de portalul digital unic pentru a oferi informații, proceduri, uh, asistență și servicii de soluționare a problemelor. Doamna Miți este raportor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. A fost uh, un document foarte important, dar poate putem aștepta câteva clipe, pentru că nimeni nu ascultă. Ar fi totuși bine ca cine, când cineva vorbește să fie și ascultat. Vă rog, puteți să continuați. Mulțumesc, domnule președinte. Deci spuneam că a fost un raport uh, lung, important, un raport care cred că va aduce multe beneficii pentru cetățenii europeni și pentru companii, deci uh, dorim să fim susținuți. S-au prezentat peste 150 de amendamente din partea raportorilor din umbră și din partea altor colegi, pe lângă cele 130 de amendamente inițiale pe care le-am prezentat chiar eu. Multe dintre ele sunt de susținut pentru că dezvoltă și mai bine propunerea inițială. Cred că uh, sunt amendamente foarte bune. Deci uh, am o atitudine deschisă față de multe sugestii și idei care au fost prezentate din partea raportorilor din umbră și cred că pot spune cu mâna pe inimă că am făcut tot ce am putut pentru a include cât mai multe amendamente și pentru a acoperi cât mai multe grupuri politice uh, în măsura posibilului cred că, din acest punct de vedere, am făcut o treabă bună. Am avut deja mai multe întâlniri la nivel tehnic și la nivelul raportorilor din umbră. Știu că uh, calendarul este destul de strâns și vreau să mulțumesc uh, cu adevărat tuturor celor care s-au implicat pentru contribuția lor. Am ajuns până la urmă la un acord pe 56 de amendamente de compromis care sunt susținute pe larg de majoritatea grupurilor politice. Unele, bineînțeles, uh, sunt uh, mai delicate decât altele și, bineînțeles, avem amendamente de compromis, atât la nivel politic cât și la nivel tehnic, care sunt delicate. Însă, principalele aspecte care sunt acoperite aici ar putea fi clasificate după cum urmează. În primul rând, domeniul de aplicare și obiectivele propunerii la articolul 1 și 2. În al doilea rând, numele și uh, uh, linkul către Euro Europe Portal. De asemenea, articolul 5 și 11, principiul once only și întărirea cerințelor de protecție a datelor la articolul 12, numărul de limbi care sunt cerute pentru informații și proceduri, termenul pentru uh, intrarea în vigoare a, im, și implementarea acestui regulament și, bineînțeles, anexele 1, 2 și 3. În ceea ce privește articolul 5, aici uh, s-a prezentat un amendament de compromis alternativ care a venit din partea ALDE și a verzilor. Practic, în acest compromis, ni se cere să adăugăm ca în statele membre, în anumite circumstanțe excepționale în care e nevoie de prezența fizică pentru procedurile digitale, aceasta ar trebui să se limiteze la chestiuni legate de uh, Um, pașapoarte, cărți de identitate și um, proceduri legate de mediul de afaceri. Un lucru pe care nu-l pot susține, pentru că, din punctul meu de vedere, există și alte exemple în procedurile din anexa 2, unde prezența fizică ar putea fi necesară. Și nu e vorba aici de uh, o atitudine capricioasă din partea mea, uh, dar noi trebuie să transmitem un mesaj foarte clar, să spunem că atunci când e nevoie pentru statele membre, și am uh, enumerat care sunt motivele justificate, deci pentru a evita frauda, pentru a proteja sănătatea publică sau pentru chestiuni legate de securitate, deci, uh, dacă ne-am limitat doar la pașapoarte, cărți de identitate și proceduri legate de mediul de afaceri, mi se pare prea restrictiv. Am dezbătut uh, in extenso acest lucru, nu vreau să revin, dar mi se pare foarte important uh, articolul 5, de aceea vreau să revin la el. Trebuie să ne asigurăm că acest serviciu uh, nemaipomenit care este oferit cetățenilor și mediului de afaceri, care în spatele calculatorului pe internet pot găsi toate informațiile necesare în toate statele membre, deci acest serviciu nu trebuie să permită și o abuzare a sistemului. De altfel, am fost foarte clari. Uh, nu este o chestiune deschisă aici, nu, e pentru a preveni frauda și pentru a asigura siguranța. Și considerăm că statele membre trebuie să aibă această posibilitate. Însă trebuie să spun pe de altă parte că la restul compromisurilor am avut, uh, am avut un consens destul de larg, deci am avut acorduri foarte bune și să nu uităm care este miza în joc, pentru că este o propunere extrem de importantă. Nu-mi place să mă repet, dar e esențial să spunem cât de importantă va fi pentru cetățeni și pentru companii. S-au făcut multe eforturi și aceasta va îmbunătăți foarte mult viața cetățenilor. Sper de aceea ca acest raport să fie susținut pe larg și, bineînțeles, trebuie să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră pentru întâlnirile atât de bune pe care le-am avut, pentru contribuțiile lor atât de prețioase și le mulțumesc lor și tuturor colegilor care au intervenit. Iar votul va avea loc mâine dimineață, pe 22. Mulțumesc foarte mult, spune președinte, și acum uh, raportor din umbră, domnul Caras, PPE. Doamnă președinte, stimați colegi, vreau să-i mulțumesc doamnei Miții pentru colaborarea strânsă, constructivă. Am avut o colaborare strânsă atât pe plan uh, politic cât și pe plan tehnic. Și dacă vorbim despre planul tehnic, uh, trebuie neapărat să-i menționăm pe cei de la secretariat și pe colaboratorii noștri care au depus eforturi uh, susținute și aceste eforturi uh, ne-au ajutat să ajungem la aceste amendamente de compromis foarte echilibrate. Doamna raportor a încercat uh, până la capăt să, să ne mulțumească pe noi toți și în cazul în care n-a reușit să, să facă asta, n-a adoptat nici pe departe o poziție ideologică, ci din potrivă. Prin urmare, nu pot decât să o felicit și să-i mulțumesc. Dar, bineînțeles, votul de mâine nu va reprezenta un final al eforturilor noastre, vor urma, bineînțeles, trialogurile. Uh, mă bucur însă că am reușit să găsim o soluție pentru actele delegate care uh, vizează anexa 1 și anexa 2. În uh, anexa 2 am reușit să includem toate informațiile acumulate pe pe parcursul uh, eforturilor noastre. Să nu uităm că va mai veni și o, un studiu din partea Comisiei cu privire la uh, toate serviciile digitale care pot fi furnizate în acest context. Să nu uităm de importanța acestui uh, raport sau studiu, studiu care cu siguranță va avea un, un rol important în cursul în cursul negocierilor tripartite. Uh, sunt absolut convins că uh, Consiliul va veni cu noi, uh, noi propuneri în ceea ce privește modificările anexelor la nivelul Parlamentului European, am decis o posibilitate de amendare a acestora odată la doi ani. Cu siguranță însă poziția noastră va fi contestată. În orice caz, deocamdată să aștept cu nerăbdare votul și sper o majoritate largă. Mulțumesc foarte mult. Și acum, din partea ECR, colega noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi dorim să susținem accesibilitatea informațiilor online și a procedurilor de natură administrativă. Salut uh, includerea în compromisuri a uh, cheltuielilor referitoare la traduceri, totuși ECR nu susține um, natura vastă a clauzelor care ar permite prezența fizică ca să fie cerută de statele membre. De aceea susținem compromisul din partea verzilor și a ALDE la articolul 5.1. Aș uh, mai adăuga un semnal de avertizare, pentru că de multe ori guvernele intră în proiecte ambițioase care nu sunt implementate cu succes și care uh, până la urmă duc la pierderea de bani și eforturi. Deci trebuie să fie foarte bine planificat înainte de implementare. Sper să se facă așa și mă bucur să pot susține poziția Comisiei și să uh, începem uh, negocierile interinstituționale. Vreau să mulțumesc raportorului Miții pentru cooperarea foarte bună și doresc succes pe viitor. Mulțumesc foarte mult și acum din partea grupului ALDE, domnul Selimovic, care vorbește numele doamnei Caia Calas. Mulțumesc. Într-adevăr, o înlocuiesc pe doamna Caia Calas, care își cere scuze pentru că nu poate veni astăzi aici. Vreau să mulțumesc raportorului pentru o cooperare foarte bună la acest dosar. Amendamentele de compromis uh, sunt în conformitate cu ambițiile uh, noastre pentru a include cât mai multe proceduri cu putință, pentru a fi toate în conformitate și doamna Calas consideră că este un punct de plecare foarte bun pentru începerea trialogului cu Consiliul. Două comentarii. În ceea ce privește evitarea lacunelor uh, și posibilitatea ca statele membre să ceară prezența fizică, aici am putea fi mai preciși, să definim când se poate cere prezența fizică și ca acea uh, cerere să fie cu adevărat excepțională. Excepție care n-ar trebui să fie folosită uh, pentru a trece dincolo de acest obiectiv pe care îl avem și anume de accesibilitate online 100%. Pe de altă parte, doamna Calas salută ce s-a făcut la acel principiu once only. Crede că aceasta este direcția în care trebuie să mergem, bineînțeles respectând protecția datelor, informațiile trebuie să fie riguroase, trebuie să fie um, verificate de către administrații și povara trebuie să cadă pe administrație pentru reutilizare și nu pe utilizatori care trebuie să ofere uh, din nou și din nou informațiile. Încă o dată, mulțumim pentru cooperarea foarte bună. Doamna Calas uh, așteaptă deja cu nerăbdare trialogul. Mulțumesc și acum doamna Reda de la Versi. Mulțumesc, președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru munca grea la acest dosar. Cred că ne așteaptă încă bătălii grele. Parlamentul a reușit să ajungă la un acord aproape la toate punctele, dar e clar că există reticențe din partea statelor membre pentru a merge până la capăt și pentru ca procedurile să fie disponibile online. Îmi place faptul că Parlamentul are o abordare ambițioasă, pentru că atunci când e vorba de uh, criteriile de oferire a informațiilor, acestea trebuie să fie în conformitate cu uh, această parte care este cea mai grea a procedurilor online. Noi dorim să mergem mai departe, susținem deci abordarea generală a raportorului pentru a include excepții pentru acele cazuri în care e nevoie de prezență fizică. Noi dorim ca aceste excepții să fie cât mai clare cu putință și cât mai restrânse, o listă foarte redusă pentru astfel de circunstanțe, însă în același timp considerăm că pentru majoritatea procedurilor nu am primit până acum argumente uh, temeinice pentru a vedea de ce ar fi important să menținem aceste excepții. Deci, uh, pe lângă această listă restrânsă a excepțiilor, propunem să se limiteze doar la proceduri specifice, în special pentru a lupta împotriva fraudei. E vorba de proceduri specifice care au de-a face cu companiile, bineînțeles înregistrarea pentru cărți de identitate și pașapoarte, iar pentru alte proceduri am dorit să auzim mai multe argumente, să vedem de ce prezența fizică ar trebui să fie necesare, însă noi nu ne dorim excepții în general, pentru că ne temem că, la un moment dat, motiv motivele folosite de statele membre pentru a cere cuiva să vină în persoană nu țin neapărat de prevenirea fraudei, ci pur și simplu pentru că e mai ușor din punct de vedere administrativ sau pentru că există uh, grupuri de interese care doresc să mențină lucrurile ca în trecut. Și aici cred că trebuie să fim cât mai ambițioși cu putință. Însă, oricum ar fi, nu este o linie roșie pentru noi. Noi susținem abordarea raportorului. Uh, la dosarul pe ansamblu și așteptăm să lucrăm mai departe împreună în trialog. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea Comisiei Europene, doamna Van. Domnul Van, mă scuzați. Mulțumesc, doamna președintă. Spuneam mai devreme uh, că dorim o mai bună funcționare a pieții interne, accesul la informații corecte și la timp, este esențial și disponibilitatea procedurilor digitale pentru cetățeni și companii uh, și la nivel transfrontalier sunt elemente cheie pentru această bună funcționare a pieții unice. De aceea vreau să mulțumesc raportorului și tuturor celor implicați pentru munca bună care s-a făcut la amendamentele de compromis. Comisia salută faptul că există ambiții foarte mari pentru acest dosar din partea Parlamentului și a Comisiei și faptul că se centrează foarte mult pe utilizator și pentru ce, este benefic- ce aduce beneficii cetățenilor și companiilor. Noi vom pleda în continuare pentru o abordare ambițioasă în ceea ce privește procedura de înregistrare a firmelor, pentru că aceasta a fost prioritatea numărul 1 de-a lungul timpului. A fost o cerință care ne-a venit din partea mediului de afaceri de la nivelul UE, deci aici trebuie să găsim o soluție bună. Așteptăm să începem trialogul cât mai repede cu putință și să ajungem, bineînțeles, la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul raportorului, doamna Miții, în încheiere. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru sugestiile și contribuțiile dumneavoastră pozitive. PPE-ul a menționat problema transpunerii care ar trebui să fie abordată și eu cred că și în acest domeniu trebuie să dăm dovadă de ambiție. Parlamentul consideră că, într-adevăr, uh, trebuie să fim foarte ambițioși, în general, la uh, acest dosar. ECR și Verzi au menționat articolul 5 Um, salutăm tot ceea ce ați spus în acest domeniu. Este un punct care a fost de altfel uh, dezbătut în extenso. Iar în ceea ce privește intervenția Comisiei, mă bucur că uh, Comisia a salutat uh, ambiția noastră ridicată și că ne dorim, într-adevăr, să ajungem la soluția cea mai bună, la mm, echilibrul necesar în beneficiul cetățenilor, pentru că până la urmă, în urma trialogurilor, ne dorim să ajungem la rezultatele cele mai bune pentru pozitivi, pentru cetățeni, mă scuzați. Mulțumesc, după cum a spus doamna Miții, mâine avem votul la acest raport, ceea ce înseamnă că putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi astăzi, este vorba de regulamentul ENISA, Agenția pentru Securitate Cibernetică la nivel UE, acel uh, proiect legislativ cunoscut sub numele de Cyber Security Act. Domnul Danti este raportor, vă rog. Internet. Mulțumesc, doamnă președinte, Tehnologiile online uh, prezintă pericole uh, pentru cetățenii europeni, deși uh, aduc și oportunități și reprezintă mm, totodată coloana vertebrală a Uniunii Europene. Infracțiunile online se leagă de uh, furtul de, uh, de date și apoi de răscumpărările care sunt cerute companiilor private. Există din ce în ce mai multe cazuri uh, de uh, uh, software ransomware. Sistemul uh, sanitar uh, englez, de altfel, a avut uh, de suferit de pe urma acestei amenințări 700 de mii de pacienți, datele a 700 de mii de pacienți au fost în pericol. Așa că nu este surprinzător faptul că cetățenii percep infracțiunile online drept o amenințare gravă. Potrivit Eurobarometrului, mai mult de 80% dintre respondenți au apreciat că au fost victimele unor infracțiuni uh, uh informatice. Am fost raportor uh, uh pentru SD al primei directive ENISA uh, în materia securității uh, informatice pentru a garanta rezistența infrastructurilor uh, strategice din Uniunea Europeană și pentru consolidarea uh, Uh, uh, coordonării și uh, prevenirii infracțiunilor și prevenirii situațiilor de pericol informatic. Da, e, uh, e nevoie ca instituțiile europene să răspundă în mod eficace, coordonat și ambițios a acestor uh, pericole. Comisia a prezentat în, anul, uh, în septembrie anul trecut un, un regulament și o strategie privind securitatea informatică și aduce această chestiune în centrul preocup, preocupărilor instituțiilor. Textul propus de comisie e Uh, e pozitiv pentru că întărește competențele ENISA uh, și uh, introduce un sistem de certificare în domeniul securității cibernetice pentru a reduce fragmentarea de pe această piață. Certificarea este un instrument util pentru a îmbunătăți securitatea produselor cibernetice și pentru a întări încrederea cetățenilor. Apreciem că acest uh, proces trebuie să rămână la început unul facultativ, acest proces de, uh, de certificare trebuie să rămână unul facultativ și că trebuie prevăzute obligații generale pentru uh, serviciile și produsele cele mai importante care circulă pe piață, produsele uh, esențiale. De asemenea, trebuie subliniat că instituțiile care vor interveni în domeniul uh, certificării paneuropene, um, ei bine, aceste instituții trebuie să um, rămână în perimetrul competențelor uh, cu privire la piața interne, așa cum prevede articolul 54 al regulamentului. Ne dorim ca pe această temă să avem o strânsă cooperare cu uh, membrii Comisiei ITRE competentă pe fond. Să trecem acum la avizul uh, uh, prezentat. Obiectivul meu este să întăresc implicarea părților uh, implicate în guvernanță și în pregătirea procesului de certificare și a mecanismelor ENISA. Consolidarea um, activității grupului european privind ciber uh, uh, sau certificarea cibernetică care trebuie să prezinte niște linii directoare cu privire la certificare și să uh, prezinte o listă prioritară de produse și servicii, tehnologii informatice și de comunicații, pentru care apreciază că e nevoie de introducerea unui sistem european de certificare. Uh, Credem că e oportun să introducem o, o etichetă de încredere UE obligatorie pentru produsele și serviciile certificate care sunt destinate consumatorilor final. Obiectivul lor este acela de a informa consumatorii și de a asigura un avantaj competitiv companiilor care vor să-și certifice produsele și serviciile. Nu vrem uh, uh, să creăm un sistem de certificare european în care să nu existe un control independent. Asta pentru a evita experiențe de tipul uh, înmatriculării uh, uh, mașinilor. pentru monitorizarea și controlul ENISA, mecanismele de control ar trebui consolidate pentru a ne asigura că certificarea acordată acordat într-un stat membru îndeplinește aceleași exigențe ca și certificarea acordată în alt stat membru. Propunerea Comisiei mi se pare acceptabilă, însă cred că uh, în viitor sistemul de certificare european va trebui să fie unul mai flexibil flexibil care să țină uh, uh, cont de uh, caracteristicile anumitor produse și servicii. De asemenea, va trebui luată în considerare și folosința, utilizarea fiecărui produs și serviciu. De asemenea, va trebui stabilită durata, valabilitatea certificării uh, fără a exista un termen prestabilit uh, de trei ani pentru uh, fiecare uh, certificat. În următoarele săptămâni vom continua să lucrăm asupra acestor aspecte și poate vom modifica supravegherea pieței în vederea garantării independenței organismelor care vor Um, evalua um, valabilitatea și conținutul um, certificatelor. Brad Smith, pre- președintele unui organism important, a declarat că anul 2017 a fost un an de scotitură pentru securitatea cibernetică Uh, care a cunoscut amenințări uh, mult mai structurate, mai organizate, cu atacuri inedite întreprinse de uh, state, de guverne. Trebuie să ne asigurăm că în 2018 vom avea o reacție coordonată europeană cu privire la aceste amenințări. Mulțumesc, domnule Danti. Din partea PPE, doamna Mețola. Mulțumesc, doamnă președinte. Încep uh, prin a întâmpina această propunere și activitatea domnului uh, Danti. Uh, e nevoie de mecanisme de, de protecție Uh, cibernetică, cetățenii noștri au nevoie de uh, astfel de protecții pentru că uh, suntem cu toții uh, uh conectați uh, și financiar și um, uh, altfel. Re, reformarea ENISA este necesară și urgență, urgentă 200 de mii uh, de atacuri asupra infrastructurii uh, lor critice s-au contabilizat. De asemenea, au fost uh, mai multe ransomwares, apoi datele de, de personale din cardurile de credit sunt comercializate cu prețuri între 8 și 16 euro. E nevoie de un uh, echilibru pentru a implica și companiile în procesul de certificare. Companiile au nevoie de timp pentru a se adapta uh, schimbărilor, dar uh, trebuie în același timp să fie protejate. E extrem de important ca IMM-urile să nu fie lăsate deoparte sau în urmă. Uh, și uh, uh, implicate prin uh, programe facultative, voluntare de uh, uh securitate uh, cibernetică. Unele state membre au lucrat pe acest subiect de ceva vreme, lucrează pe acest subiect de ceva vreme și experiența lor e binevenită. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că niciun stat membru nu rămâne în urmă. Uh, Uh, ENISA trebuie să beneficieze de uh, prerogative, de competențe ferme și să poată avea uh, relații cu statele membre. Apoi, cu privire la text, consumatorii trebuie să fie informați pe deplin și sensibilizați cu privire la pericolele, pericolele în materie de securitate cibernetică nivelele de securitate din articolele 46 ar trebui să fie corelate cu uh, anumite nivele de uh, risc uh, preidentificate. Denumirea acestor nivele trebuie să reflecte o abordare bazată pe riscuri. Poate Comisia ne va spune care a fost rezultatul um, evaluărilor de impact în privința pericolelor pentru IMM-uri. În numele ECR am să mă exprim eu și voi vorbi în olandeză. Așa cum au spus uh, uh, vorbitorii precedenți, uh, securitatea cibernetică e, e importantă inclusiv pentru uh, cotidianul nostru. Este o preocupare uh, importantă a cetățenilor și cred că această propunere uh, e oportună. Uh, am analizat uh, punctele aduse în discuție de raportori. Uh, iată cele care sunt cele mai importante pentru noi. Vrem să abordăm detectarea, dar și prevenirea și uh, reacția și vom face tot ce ne stă în putință pentru a combate infracțiunile informatice mecanismul de certificare ar fi un, uh, un uh, instrument util și, de fapt, o precondiție, dar nu va fi suficient, pentru că și societatea trebuie sensibilizată cu privire la uh, consecințele atacurilor cibernetice. Deci uh, uh, trebuie să facem mai mult pentru informarea cetățenilor cu privire la riscurile la care sunt uh, expuși. De asemenea, bunele practici sunt un subiect extrem de important și toate părțile interesate, companii și organizații non-guvernamentale trebuie implicate. Trebuie să ne asigurăm că abordările politice, tehnice și cele societale sunt corelate. Iată un aspect cheie al muncii noastre. Un alt aspect vizează standardele care trebuie să fie etanșe. Certificarea trebuie să se bazeze pe standarde robuste și uh, de aceea, procesul de certificare, în opinia mea, trebuie să se bazeze pe standardele actuale, care, evident, dacă e nevoie, uh, uh, vor putea fi revizuite. Nu cred că e nevoie să reinventăm roata și cred că o bază bună ar fi standardele internaționale. Le-am putea adopta pe acestea în privința piețelor uh, internaționale și exporturilor, am niște îngrijorări cu privire la um, propunerea comisiei uh, și a raportorilor. Comisia vorbește de trei niveluri, niveluri basic, substantial și high. În opinia noastră, uh, aceste niveluri nu sunt suficiente. Produsele pe care le achiziționăm acționez ca consumator s-ar încadra la certificarea elementară de tip uh, basic. Iar uh, dacă e așa, um, un consumator poate avea impresia că um, cumpără un produs cu o certificare fragilă. Uh, raportorul a făcut niște sugestii, niște propuneri, dar nu cred că sunt foarte avansate. Poate că um, sau foarte ambițioase. Poate că e o chestiune de terminologie doar, dar vreau să uh, mă asigur că um, aceste chestiuni vor fi abordate. Îmi doresc o protecție maximă și mă îngrijorează sugestia uh, sau faptul că consumatorul ar putea înțelege că nu beneficiază de o protecție maximă de pildă un telefon mobil vândut unui uh, consumator nu poate fi uh, răspunde unor nivele de securitate inferioare uh, decât uh, față de un telefon care ar fi folosit sau vândut unor uh, servicii de informații, să spunem. Uh, trebuie să mai discutăm, să vedem care e uh, cea mai bună cale pentru a merge înainte. Abia aștept să lucrez cu dumneavoastră și cu ceilalți raportori din umbră și din partea uh, ALDE, uh, doamna Knaranzova. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într totul de acord cu antevorbitorii mei în ceea ce privește importanța temei. Da, securitatea cibernetică este uh, o problemă pe care trebuie să o rezolvăm uh, dacă e să ne atingem obiectivele de viitor. Vreau să-i mulțumesc domnului Danti pentru eforturile depuse, dar mi-aș dori uh, să mai adăugăm ceva pe aici, pe acolo. La articolul 20 salut amendamentele dumneavoastră. Partea interesată este la fel de importantă ca și grupul, uh, corpul sau autoritatea de certificare de la articolul 53. Dar vreau să vă întreb cum anume ne vom putea asigura că Consiliul de Administrare va organiza într-adevăr ședințe uh, Uh, periodice pe tema aceasta. S-a cerut uh, crearea acestui grup, dar nu există niciun fel de uh, cerință în ceea ce privește ședințele ulterioare a acestui grup. Grupul acesta, da, primește dreptul de a consilia agenția, dar nu se mai vorbește nimic despre cum anume va oferi această uh, Uh, această consiliere. Am putea adăuga o teză conform căreia grupul ar trebui să se întâlnească de patru ori pe an, spre exemplu, și ar trebui să-și aple- aplece atenția asupra uh, chestiunilor de la anexa 3. În ceea ce privește articolul 46, da, niște modificări dar uh, cred că nu sunt neapărat uh, substanțiale. În ceea ce privește schimbarea numelor, nu cred că aceasta este uh, neapărat uh, problema importantă. După aceea, vreau o clarificare în ceea ce privește structurile pre, uh, prevăzute. Avem niște structuri care se aplică tuturor produselor și se adaptează mai apoi uh, fiecărui sector în parte sau avem o structură diferită pentru fiecare uh, sector, o structură care are trei niveluri. Eu asta n-am înțeles. Uh, trebuie să, să obțin clarificările acestea pentru a, vedea, pentru a putea da seama cum anume sistemul va putea funcționa în, uh, în practică. Fiecare sector lucrează de unul singur uh, sau uh, sectoarele decid împreună arhitectura noastră ați, uh, în ceea ce privește A-scheme sau such scheme, uh, uh, nu am neapărat o teză preferată, dar mă interesează în special acel nivel de siguranță. La nivelul de siguranță de bază, se spune că dacă compania a dovedit că a inclus securitatea în designul produsului, atunci compania ar trebui să poată uh, să-și promoveze produsele ca uh, întrunind un nivel elementar de, de securitate. Avem acest security by design la, nivelul, la nivel elementar, basic. Eu însă cred că ar trebui să mergem uh, mai departe de atât, pentru că până la urmă acest nivel elementar de securitate este acoperă majoritatea uh, produselor. Mi-ar plăcea ca acest nivel de bază să fie puțin mai ambițios, dar bineînțeles aștept uh, neapărat sau cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Schemele acestea sunt voluntare, așa ar trebui să fie. Nu sunt de acord cu cei care spun că natura temporară ar trebui, uh, natura facultativă ar trebui să fie una temporară. În schimb, consider că ar trebui să încurajăm companiile să adopte genul acesta de scheme. O procedură de certificare, de certificare anuală sau periodică ne-ar putea, într-adevăr, ajuta să atingem acea, securi, a, acea security by design. În ceea ce privește articolul 50, eu cred că trebuie să introducem un fel de mecanism de revizuire, așa ca la omologare sau în pachetul Telecom, uh, fiecare stat membru are dreptul de a acționa, dar um, trebuie să aducem și acel peer review care să uh, genereze un fel de armonizare la nivel european. Am tot spus că certificarea se bazează sau poate, avea, poate fi eficientă doar prin încredere și această încredere se bazează automat pe monitorizarea pieței. Și aici revin la un punct cu, pe marginea căruia nu sunt de acord cu raportorul. Eu nu cred neapărat într-un, uh, în acel marcaj credere european, acea marcă de siguranță a UE. Eu cred că verificarea generează încrederea într-un uh, produs. Cetățenii nu vor fi neapărat uh, încântați de marca de siguranță, care este nimic altceva decât o etichetă. De aceea nu putem sprijini modificările propuse de dumneavoastră la articolul 47. Vă mulțumesc pentru cooperare. Urmează domnul Mastar ca numele GUE, dar văd că nu e în sală, nu avem niciun reprezentant al verzilor. Dacă nu mai există colegi care doresc să intervină, dau cuvântul Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Directorul nostru trebuia să fie prezent uh, la ședința de astăzi. Își cere scuze însă, n-a putut să ajungă. Dar Comisia Europeană salută avizul domnului Danti. De asemenea, comentariile făcute astăzi ni se par uh, deosebit de utile pentru ceea ce trebuie să facem pe viitor. Suntem încântați, iată, de faptul că toată lumea sprijină această abordare propusă de Comisie Europeană în ceea ce privește certificarea europeană, pentru menita a elimina fragmentarea de pe piața europeană și sporirea menita a, sau o, o propunere care vizează până la urmă sporirea securității la nivel european. Acest security by design, o, o idee foarte interesantă care vine din partea comisiilor Parlamentului European dar și din partea părților interesate. De fapt, Comisia Europeană are exact același deziderat ca și dumneavoastră. În pachetul din septembrie am subliniat acest uh, subiect. Uh, în comunicarea uh, respectivă, care de altfel a fost uh, menționată în intervențiile dumneavoastră. Deci în comunicarea respectivă ne concentrăm nu doar pe detectare, ci și pe prevenirea și reacția la amenințările de securitate uh, cibernetică. Dați-mi voie să revin la comentariile care au fost uh, exprimate astăzi, pentru că multe dintre comentarii au fost deosebit de interesante rolul uh, părților interesate în uh, cadrul acesta. Noi ne-am dorit să creăm un cadru, un set de reguli care să genereze mm, securitate și siguranță juridică în ceea ce privește aceste produse. Pentru a avea această securitate juridică, am creat un uh, proces uh, de consultare uh, cu toți actorii interesați. Și, iată, în urma consultărilor am ajuns la concluzia că rolul ENISA ar trebui să fie să fie sporit. Am sporit de asemenea aportul statelor membre, dar și al instituțiilor europene și în, procedura se încheie cu acele acte delegate. Raportorul, dar și a, eurodeputații au vorbit despre acel grup de la articolul 20. Vă amintesc că în propunerea Comisiei Europene facem o diferență clară între structura ENISA și procesul de certificare. Și în structura ENISA există inclusă acest uh, grup. Grupul are, într-adevăr, un rol consultativ. Uh, Uh, și trebuie să ofere asistență directorului agenției ENISA. Dar acest grup nu are nimic de a face până la urmă cu uh, discuțiile care trebuie să fie purtate de către ENISA în conformitate cu articolul 44 cu uh, actorii sau părțile interesate statele membre au un rol important în acest grup de certificare de securitate cibernetică da? Deci statele, importante, statele membre au un rol important, dar în același timp spunem că ENISA trebuie să ia în uh, considerare mm, informațiile uh, provenite din diferite direcții, din, din partea uh, experților, din partea actorilor industriali. Deci ENISA nu se va limita la tratarea datelor primite din partea acestui grup consultativ. Deci avem două structuri în propunerea inițială a Comisiei, două structuri care sunt uh, complet uh, separate și n-au nimic de a face cu guvernanța agenției în sine. Vroiam prin aceste propuneri să ne asigurăm că toate părțile interesate sunt într-adevăr uh, implicate în discuții. După aceea, rolul statelor membre în acest grup uh, de certificare de securitate cibernetică. Noi considerăm că statele membre trebuie să aibă un rol important și ne asigurăm că îl au, tocmai permițându-le să participe la acest grup. Iată Statele membre sunt implicate în acest uh, grup de uh, certificare de securitate cibernetică și prin prezența lor uh, asigură un fel de aliniere a activităților de certificare la nivel european. După aceea, planul acela de lucru propus de către raportor pentru grup, o propunere interesantă, Uh, vom vedea în ce măsură această put, propunere s-ar putea transforma în, în, în ceva practic. Acum, uh, abordarea facultativă, voluntară. Într-adevăr, Comisia Europeană vine cu un mecanism voluntar. Dar considerăm că uh, companiile sunt încurajate să opteze pentru această certificare. Și astfel mă apropiu de tema IMM-urilor, care de asemenea a fost uh, pusă în discuție, discuție de către eurodeputați. Uh, în practică, dacă ne asigurăm că com ă, companiile trebuie să treacă prin procedura aceasta de certificare, care să permite obținerea unui certificat ă, la nivel european, ei bine, această procedură este în sine, din punctul nostru de vedere, un stimulent. În același timp, asigurăm o aliniere a certificărilor la nivel european și, prin urmare, încurajăm companiile să uh, Uh, să treacă prin această uh, procedură de certificare. Deci, practic, propunerile noastre uh, scad povara administrativă, dar și povara financiară pentru companii. În cursul analizei de impact, să știți că ne-am ocupat explicit de către IMM-uri, am organizat un fel de sondaj în rândul IMM-urilor și ne-am dat seama că în momentul de față ele nu optează neapărat uh, pentru certificare, asta din pricina costurilor. Dar iată, creăm acest sistem un sistem care le permite până și companiilor mici uh, să treacă prin procedura de certificare și Uh, acest sistem, din punctul nostru de vedere, este un stimulent pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile, IMM prin obținerea acestui certificat valid la nivel european, vor putea uh, intra pe, alte pe noi piețe pe care uh, inițial nu puteau accede. IMM-urile, iată, vor putea să folosească unul și același certificat chiar și în sistemuri diferite, sisteme diferite. IMM-urile au fost încântate de propunerile noastre, ne-am dat seama de asta în cursul uh, analizei de impact, deci iată am ținut cont de îngrijorările care vizează IMM-urile. Și încă ceva, nivelul de asigurare și posibilitatea uh, creierii unor scheme sectoriale. În propunerea noastră în fiecare schemă trebuie să se definească mai întâi de toate domeniul de aplicare, adică categoria de, de, de produse și servicii și după aceea utilizarea scontată. Propunerea Comisiei este relativ uh, flexibilă. Noi, spune că, noi spunem că la fiecare schemă pot exista mai multe niveluri de asigurare. Bine, ele trebuie să, să fie cât mai flexibile cu putință și asta se, se stabilește de la bun început și în același timp uh, definim domeniul de aplicare sau tipurile de produse. Noi considerăm că produsele și serviciile care, sunt, uh, care au o utilizare transsectorială, care fac obiectul unor uh, criterii similare, care o singură schemă ar fi suficientă. Dar dacă apar nevoi specifice în sectoarele specifice, atunci considerăm că ar putea apărea o schemă specifică pentru respectivul uh, sector. Deci, iată, avem uh, o abordare flexibilă. Există ambele posibilități sau ele ambele pot fi folosite în funcție de specificitățile sectorului. După aceea, uh, marca de siguranță vedem, iată, că există viziuni diferite pe marginea acestui subiect. Propunerea inițială a Comisiei este una flexibilă. Nu am uh, venit cu un sistem obligatoriu de marcă de siguranță în propunerea noastră. Dar ne dăm seama că în fiecare schemă s-ar putea să fie necesară utilizarea uh, unei mărci de siguranță. Noi nu am uh, putut uh, să venim cu o marcă de siguranță obligatorie pentru toate tipurile de produse. Uh, asta cu atât mai mult cu cât nu eram siguri de cum anume un produs ar putea să-și păstreze această marcă de siguranță de-a lungul temei, timpului. Deci, în cazul în care la o schemă s-ar putea uh, permite utilizarea acestei a acestui trust label, acestei marce de siguranță a Uniunii Europene. Deci în cazul în care la nivelul schemei se decide utilizarea acestui instrument, atunci uh, respectiva marcă este valabilă doar pentru respectiva schemă. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi și dăm uh, cuvântul raportorului pentru uh, remarcele finale. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții suntem de acord că tema de astăzi este una de natură strategică și foarte complicată, bineînțeles. De câte ori vorbim despre această temă, ne dăm seama cât de greu ne este pentru a găsi un uh, sistem european pentru acest punct. Și dacă ținem cont de considerațiile care au fost prezentate, problema nu este că ar fi obligatoriu sau nu, pentru că toate companiile au datoria de a-și garanta o anumită siguranță pentru activitățile lor și pentru sistemul informatic. Info companiile fac investiții de resurse, de bani și de asemenea producătorii care au acest sistem de certificare. Ceea ce ne dorim noi, și de aici vine și această propunere, este să avem o piață și o clasificare la nivel european. ținând cont de uh, sistemele de certificare europene și internaționale. Există deja state membre unde există aceste sisteme de certificare care sunt recunoscute, sunt omologate în alte state. Pe de altă parte, dorim o soluție care să ne aducă la un sistem de certificare european valid și care să garanteze persoanelor și uh, companiilor o anumită siguranță. Avem aici uh, trei niveluri care sunt uh, delimitate și, mm, pe de altă parte, mm, pot să spun că avem și noi îndoieli în acest domeniu pentru că cele trei nivele, chiar și cel mai uh, uh, redus dintre ele, trebuie să ofere o siguranță suficientă pentru cetățeni. Uh, tipologia existentă pe piață are legătură cu nivelul de siguranță definit. Dacă vorbim, de exemplu, despre un produs um, și nivelul de siguranță, indiferent că e vorba de transport uh, sau altceva, un sistem, de exemplu, uh, uh, pentru anumite mașini sau aparatură electrică. Aceasta este un lucru și cu totul altceva este dacă vorbim, de exemplu, despre un frigider. Frigider, mă scuzați, de uz casnic. Unde poate nu e nevoie de atâtea criterii de siguranță ca pentru celelalte. Iată deci, există produse diferite ceea ce duce la sisteme diverse de certificare. Și nu e vorba aici de numărul de niveluri, că sunt 3 sau 8, ci uh, de faptul că pentru toate nivelurile și pentru toate produsele trebuie să se găsească nivelul optim de siguranță. Și acest nivel nu poate diferi de la o țară la alta. Certificarea uh, care impune uh, o dată de valabilitate identică pentru toată lumea, este o greșeală, pentru că există produse care uh, țin mai mult timp decât altele și nu putem uh, aplica același model pentru toată lumea. Cred că avem încă multe de făcut și trebuie să analizăm cu foarte mare atenție toate aceste elemente. Uh, bineînțeles, voi analiza cu mare grijă toate amendamentele pe care le voi primi în următoarele zile. Trebuie să trecem, să depășim aspectele de natură politică și să ajungem la o strategie care să fie valabilă la nivelul Uniunii. S-a vorbit aici și de marca europeană. Ne plac foarte mult uh, mărcile. Suntem uh, sclavii acestor mărci. Noi uh, dorim să spunem europenilor însă altceva, și anume că produsul pe care îl cumpără are sau nu are o garanție de siguranță. Dar toate aceste elemente le vom uh, dezbate cu raportorii din umbră uh, și, bineînțeles, alături de comisie care ne poate susține și împreună cu comisia ITRE care este competentă pe fond. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Termenul pentru amendamente este 28 februarie, deci săptămâna viitoare. Aș vrea să mulțumesc uh, și Comisiei pentru prezența sa astăzi aici și interpreților, spune cu amabilitate doamna președintă. Uh, înseamnă că am terminat ședința de dimineață și ne revedem după masă la 14.30.